I think we can start. Cred că putem să începem. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi colegi, văd că suntem numeroși, uh, sunt și persoane pe care nu le-am mai văzut în acea sală, dar uh, pe mulți îi cunosc, totuși și acum începem și uh, anume cu primul punct de pe ordinea de zi. Aveți obiecții față de ordinea de zi? Domnul Van Ik, ik heb toch met enige verbazing eh, gezien am fost uh, surprins să văd că mâine vom vota dacă ar trebui sau nu să avem o rezoluție a Comisiei uh, TRAN cu privire la pachetul social. Probabil că știți că la întâlnirea coordonatorilor am discutat pe îndelete despre acest subiect, iar majoritatea coordonatorilor au considerat că nu trebuie să avem o rezoluție specifică cu privire la condițiile sociale. Și asta pentru că este de competența principală a Comisiei eh, Emplă. Totuși, uh, colegul meu, uh, Ismail Ertuc, de la S&D, a solicitat uh, să supunem la vot mâine acest lucru. Regret acest lucru și vroiam să vă rog să avem un vot specific mâine dimineață. Noi, cei de la PPE, suntem pentru condițiile sociale în sectorul uh, transporturilor, însă nu trebuie să luăm din munca altor comisii. S-a răspuns, s-a cerut deci modificarea ordinii de zi. Există în această privință, nu există reguli, dar există reguli ale Parlamentului în sensul că o solicitare de modificare a ordinii zi este posibilă și atunci președintele întreabă cine e de acord, cine e împotrivă și se votează. Și de aceea întreb acum cine susține această solicitare? Jackie Foster. Yes, um, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, am participat și eu la întâlnirea coordonatorilor când am discutat acest subiect. Însă ceea ce spune domnul Van den Kamp este corect. Sunt în această comisie de mai bine de 11 ani și întotdeauna salutăm uh, comentarii și puncte de vedere din partea colegilor noștri, fie că sunt din Comisia de Mediu, Envi sau în Comisia de Transporturi. Și ei uh, preiau punctele noastre de vedere și noi facem același lucru. Însă, pe mine mă îngrijorează un lucru. Competența noastră în Comisia de Transporturi este foarte clară și anume să sprijinim uh, locurile de muncă bune în sectorul transporturilor. Însă avem Comisia de Ocupare care se ocupă în detaliu de chestiunile care țin de ocupare. De aceea, din acest motiv, cred că Comisia noastră trebuie să își uh, recentreze prioritățile. Acestea se referă la transport, se referă la transportarea oamenilor din punctul A în punctul B și avem uh, o agendă foarte încărcată uh, legată de finanțare și alte chestiuni conexe. Cu siguranță ICR va susține punctul de vedere al domnului Van de Camp. Mulțumesc! Mulțumesc. Da, Mulțumesc. Cine este împotrivă, Ismail? Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. Aș propune să respingem această solicitare, deoarece ea nu corespunde acordului la care am ajuns. Toate deciziile luate în reuniunea coordonatorilor au uh, un caracter de recomandare pentru, comite, pentru comisie și pentru că s-a luat decizia chiar în ultima reuniune a coordonatorilor, am pus acest subiect pe ordinea de zi. Îmi pare tare rău că trebuie să votăm pe părți. Dacă uh, ne ocupăm de chestiuni sociale și subliniez, dorim condiții egale, la care ținem foarte tare, atunci ar trebui să nu avem îngrijorări legate de o astfel de rezoluție. Deci sunt surprins că uh, S-a găsit acum o soluție, chiar dacă unor uh, uh, secțiuni nu le-a plăcut uh, soluția găsită, să se impună acest vot. S-a lucrat acum cu diferitele facțiuni și acum mă întreb de ce acest proces, această rezoluție nu poate să fie dusă la bun sfârșit și nu mi se pare că am scris în această rezoluție ceva ce uh, Comisia Tran uh, nu a susținut deja și nu a agreat deja. Și de aceea mi se pare că această solicitare nu e justificată și uh, nu ne ajută să ne atingem obiectivele, deci vă invit să o respingem. Mulțumesc! Într-adevăr, în ultima reuniune a ședință am hotărât că dacă coordonatorii nu se pot pune de acord, hotărăște comisia. Deci vom avea votul de mâine. Ajungem la punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal. Aveți vreo obiecție? Nu? Atunci trecem la punctul 3. Recomandare pentru Comisia Europeană în legătură cu negocierile privind acordul uh, TISA pentru um, comerț, schimburile comerciale cu servicii. Și acum dăm cuvântul uh, raportorului Vin Van den Kamp și uh, îi rog pe cei care trebuie să părăsească sala să fie cât mai sil, uh, silențioși ca să nu tulbure ședința. Când uh, e suficient de liniște, vii mai cuvântul. Organizeerde trupe van... Mulțumesc. <laughs> Eh, Văd că lumea pleacă din sală în mod organizat, este un proces uh, democratic, nu mă deranjează deloc. În această după-amiază vom discuta despre un proiect de aviz pe care Comisia de Transporturi trebuie să îl elaboreze cu privire la acordul referitor la comerțul cu servicii. Este un acord foarte important pe care Uniunea Europeană și alte 22 de țări îl vor uh, încheia. Este vorba despre un acord privind comerțul cu servicii. Este un acord care afectează aproape toate mijloacele de transport. Cu siguranță este vorba despre transportul uh, maritim, transportul uh, aviatic, dar și serviciile de livrări pentru colete. Este vorba despre un uh, draft uh, de la GATT, acordul general uh, privind comerțul. Intervine președintele. Sunt persoane care îl deranjează pe domnul raportor când se potolesc, puteți vorbi. de GATT tot un overeenkomst gekomen? În cadrul GATT nu s-a putut ajunge la un acord iar Uniunea Europeană și alte 22 de țări au întreprins inițiativa de a încheia un acord separat. Acum uh, se discută și uh, TTIP într-un mod uh, foarte intens, dar acest acord, acest subacord este unul foarte important. Eu am un proiect de aviz uh, iar uh, misiunea noastră este să prezentăm acest aviz Comisiei INTA. Aș dori să-i rog pe colegii mei să-mi spună dacă au comentarii cu privire la proiectul de aviz și dacă există anumite aspecte care ar trebui îmbunătățite. Mulțumesc. Atunci, raportorul din umbră, Caroline Grassmantain, vă rog să interveniți. Mulțumesc. Uh, o să prezint uh, scuzele colegei noastre care e în trafic acum, dar fiind că e greva aceea piloților și acum e normal să fie întârzieri uh, legate de călătoria către Bruxelles. Deci, uh, scuze din uh, uh, partea raportoarei, din umbră și mulțumiri și din partea mea, de asemenea, pentru acest bun punct de plecare pentru uh, negocierile noastre și aș vrea să menționez câteva aspecte care încă nu apar în raport. Pentru fracțiunea noastră e foarte important ca abordarea și accesul la aceste negocieri pe viitor să vizeze și să fie mai democratice. E foarte important pentru consumatori și mai ales uh, pentru mediu să putem avea acces la aceste um, negocieri și prestatorii de servicii din, din întreaga lume trebuie să respecte acest, aceleași standarde ca și uh, cei din uh, Uniunea Europeană și în ceea ce privește salarizarea. Deci nu ar trebui uh, să îngreunăm situația uh, furnizorilor noștri de servicii. În ceea ce privește prestarea de servicii publice, cum ar fi, de exemplu, în uh, domeniul transporturilor, uh, acesta e un subiect foarte important și de aceea solicităm ca uh, serviciile publice, precum și transportul public, să fie scoase din domeniul de aplicare al viitorului acord. Și în plus, uh, o să facem și o propunere de amendament în legătură cu consecințele negative ale liberalizării serviciilor de transport. Nu dorim ca prin TISA să ajungă la o introducere pe ușa din dos acestei liberalizări și uh, așa cum s-a întâmplat și cu uh, transportul aerian sau cum s-a încercat fără succes. Deci, în general, în domeniul transporturilor o să avem, pentru transporturi o să avem propuneri de modificări și uh, pentru că dorim să se menționeze în raport uh, și uh, riscul de uh, dumping social și uh, în rest, sperăm că vom colabora bine și vom avea construcții, uh, discuții constructive și că până la urmă vom ajunge la un rezultat foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc că a fost foarte bine prezentat punctul de vedere și acum urmează Daniel Dalton. Thank you, Mr. Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În numele ICR aș dori să-i mulțumesc raportorului uh, pentru un uh, proiect de raport cu adevărat excelent. Suntem în totalitate de acord cu raportorul care spune că trebuie să avem un acord TISA ambițios și care subliniază rolul vital al transporturilor în comerțul internațional. Creșterea demografică, lipsa materiilor prime, Uh, sunt probleme importante, însă pentru a ne menține nivelul de trai uh, avem nevoie de acces uh, la piețele emergente de unde va veni cea mai mare parte a creșterii și sperăm că aceste aspecte vor fi integrate în OMC. Scopul însă trebuie să fie armonizarea regulilor de comerț și eliminarea barierelor inutile în calea comerțului, încurajând accesul uh, IMM-urilor și uh, încurajând crearea de locuri de muncă. 90% dintre locurile de muncă create vor fi în sectorul serviciilor. Avem nevoie de transparență și de crearea unor condiții de concurență egală, mai ales în sectorul maritim și trebuie să menținem în același timp uh, standardele de reglementare europene. Să nu uităm că în sectorul maritim în Statele Unite sunt extrem de protecționiști și de aceea avem uh, câștiguri potențiale foarte mari din acest acord. Apoi și în serviciul livrărilor există un potențial foarte mare, la fel și în sectorul aviatic. TISA reprezintă o oportunitate majoră pe care trebuie să ne concentrăm, iar întărirea cooperării va fi benefică pentru uh, prosperitatea noastră viitoare în special în ceea ce privește eh, serviciile, mai ales eh, în eh, domeniul transporturilor. Susținem punctul de vedere al raportorului. Mulțumesc. Uh, thank you, Chairman, and, uh... Mulțumesc. Aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului. ALDE susține în totalitate aceste negocieri și uh, considerăm și noi că există oportunități semnificative care nu trebuie ratate. Ne face plăcere să spunem că susținem uh, călduros proiectul de aviz al domnului Van den Kamp, deoarece acesta uh, întrunește toate punctele de interes și îngrijorările apreciez uh, un lucru în mod deosebit, și anume că raportorul se concentrează pe aspectele de transport și nu s-a îndreptat uh, în alte direcții, așa cum s-a întâmplat în uh, TTIP. De exemplu, când am discutat despre TTIP, am inclus aspecte care depășeau sfera transporturilor. De aceea, TISA ne oferă foarte multe oportunități pentru a avea o, un rezultat majoritar covârșitor. Aș vrea să mai subliniez un lucru și anume faptul că raportorul pune accentul pe oportunitățile pentru transportul maritim. Cred că este important să stabilim niște reguli de bază și de aceea uh, să conferim uh, certitudine juridică armatorilor europeni. Mă refer la accesul uh, navelor în porturile europene și transportul de bunuri uh, în transportul internațional de marfă pe cale maritimă. Și aș mai vrea să subliniez un lucru care este reflectat în proiectul de raport al INTA, și anume cabotajul maritim. Cred că acest lucru trebuie reflectat trebuie să încercăm să eliminăm obstacolele în uh, calea cabotajului maritim și să deschidem treptat această piață. După cum se știe, în unele țări, uh, transportul de containere goale între două porturi nu este permis pentru navele europene. Și, uh, într-un fel, este absurd acest lucru. Am vrea ca acest aspect să fie reflectat și să se optimizeze uh, lanțul logistic uh, intern și internațional. Cred că aceasta ar fi prima noastră reacție, dar uh, pe ansamblu susținem foarte puternic acest proiect de aviz. Mulțumesc. Poate că mai sunt persoane care doresc poate să se așeze pentru că încă sunt uh, în picioare, dar uh, invit totuși să ia loc, chiar dacă sunt supleanți. Și acum urmează domnul Fabio, Fabio Masi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru proiectul de raport. Nu e un secret că GUE uh, și secțiunea de stânga sunt foarte sceptici și nu e vorba de o vină a raportorului, ci de faptul că răspunderea Uh, factorilor decidenți este, uh, ține de faptul că au hotărât liberalizarea sectorului și noi considerăm că uh, în funcț, ținând seama de experiențele avute deja în domeniul transportului, de exemplu în Regatul Unit, pot fi probleme și mi se pare că e deplorabil că Trebuie să aflăm pe căi neoficiale ce s-a hotărât, pentru că există această clauză de dare publicității după 5 ani, abia după încheierea negocierilor. Deci vrem să se dea publicității mandatul de negociere al Comisiei și de aceea uh, suntem foarte bucuroși că și Uruguayul s-a retras din negocieri de curând și uh, considerăm că în continuare TISA implică și o listă negativă de țări, adică cine nu este acceptat expres uh, este supus unor condiții uh, din TISA, prin TISA și atunci dacă nu se uh, ajunge și la un acord în legătură cu soluționarea disputelor, atunci rezultatul va fi că și în TISA, atunci când se ajunge la uh, problema curs, uh, curții de arbitraj, o să avem probleme foarte mari și ar trebui ca pentru transport să ne asigurăm că uh, anumite principii, cum ar fi uh, liberalizarea anumitor servicii de transport, ar putea avea de suferit. Și acum, uh, prin Wikileaks, aflăm uh, ce se negociază și de aceea fracțiunea noastră se angajează ca în cazul TISA să uh, apărăm uh, condițiile de ocupare și de muncă pentru sectorul transporturilor, astfel încât să avem o bună calitate a acestor servicii. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Karima Deli. Îi um, cer scuze în numele colegului meu, Ianic Pasecut, care este raportor din umbră pe acest subiect. Dumnealui uh, mi-a împărtășit mai multe elemente pe care aș dori să vi le transmit. În primul rând, uh, trebuie să evidențiem faptul că atunci când vorbim despre un acord, avem și foarte multe semne de întrebare. Întrebări care fac obiectul unor negocieri grupul ecologiștilor este foarte vigilent cu privire la acest raport. Propunerile pe care le-ați făcut dumneavoastră, domnule Van de Camp, sunt la înălțime, sunt bune din punctul de vedere al colegului meu, însă noi vrem să punem accentul pe principiul reciprocității. Acesta trebuie să fie mai puternic decât la punctul II din raportul dumneavoastră. Trebuie să îl punem mai mult în evidență. În al doilea rând, acordul TISA nu trebuie să ducă la slăbirea regulilor Uniunii Europene din punct de vedere social, din punctul de vedere al securității și al mediului înconjurător. Am vorbit aici despre transporturi și cred că obiectivul nostru, atunci când vorbim despre transporturi, este să vorbim uh, și despre transportul aerian și despre transportul maritim. Spuneam așadar că suntem foarte vigilenți pentru că într-un astfel de acord neîncrederea cetățenilor este foarte mare și cetățenii uh, cer uh, claritate și transparență. Din acest punct de vedere, domnule Van de Camp, sper că vom putea să găsim uh, un consens. Mulțumesc! Mulțumesc! Daniela Aiuto. Sì, sí, grazie Presidente. Niente, noi... Mulțumesc, domnule președinte. Da, cum invece si sta procedendo. Sperăm că procesul de elaborare a acestui uh, acord uh, nu se va realiza în mod total netransparent, așa cum s-a întâmplat în trecut, așa cum s-a întâmplat în uh, cazul TTIP și în care Parlamentul nu a fost consultat. Suntem îngrijorați cu privire la modul în care se realizează acest proces și cu privire la mm, uh, repercusiunile pe care le poate avea pentru acordurile în cadrul OMC. Ne îngrijorează de asemenea și uh, serviciile de transport uh, feroviar, rutier și poștal. Noi vrem să ne asigurăm că standardele noastre sociale sunt respectate. Vrem de asemenea să se asigure principiile concurenței loiale și drepturile statelor. Credem că serviciile publice și serviciile de interes economic general trebuie să fie scoase cu totul din TISA și vrem să menținem drepturile statelor de a organiza furnizarea de servicii ținând cont de prioritățile sociale și de mediu. Aș vrea să avem și o clauză de salvgardare care să se bazeze pe o prudență și pe cerințe prudențiale foarte clare să evităm uh, speculațiile financiare și să permitem statelor membre să, să adopte măsuri mai stricte atunci când uh, sunt puse în pericol interesele consumatorilor. Vrem să fie introduse și aspecte care țin de protecția datelor, pentru că vorbim despre transferuri de date către state terțe. Acestea sunt chestiuni care ne îngrijorează și vom depune amendamente care să reflecte aceste observații și sper că le vor susține și ceilalți colegi. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează Marie Cristina Arnautu. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule raportor, dragi colegi. Citind acest proiect de aviz pe care îl discutăm astăzi, mi s-a impus o concluzie foarte clară care cred că nu vă va surprinde. Considerăm că trebuie să fie revăzut pentru totul și vă sugerez să înlocuim și citez Comisia de Transport și Turism invită Comisia pentru Comerț Internațional competentă pe fond se includă în propunerea de rezoluție pe care o va adopta teza următoare. Parlamentul cere comisiei să se tragă imediat de la negocierile în curs de derulare cu privire la acordul cu privire la comerțul cu servicii. Dragi colegi, aceste negocieri, după cum ați spus mai mulți dintre dumneavoastră, au fost uh, declanșate în cea mai uh, neagră opacitate și a fost nevoie de Wikileaks anul trecut pentru că și concetățenii să afle ceva în legătură cu o parte a conținutului. <clears throat> Ce am aflat e atât de edificator încât n-a fost greu să înțelegem de ce oamenii au fost lăsați în neștiință și nu e aceasta concepția noastră cu privire la democrație. Obiectivul Comisiei e foarte clar, să elimine ultimele bariere vamale pentru a satisface dogma <clears throat> liberului schimb doamna comisar Reding spune acest lucru în documentul de lucru, lumea de astăzi nu mai cunoaște frontiere. Deplânge evident în paralel că anumite țări ridică obstacole în calea competitivității europene. Domnule raportor, nu credeți altceva când scrieți că Comisia trebuie să profite de ocazie de a integra legislațiile și practicile actuale în materie de navigație maritimă într-un text internațional Uh, obligatoriu pe plan juridic care să închidă calea pentru introducerea ulterioară de măsuri protecționiste de către părțile contractante. De fapt, ce ne autorizează să hotărâm în legătură cu ce e bine sau rău în locul uh, popoarelor? Dacă, de exemplu, mâine francezii ar decide sau ar dori să <clears throat> restabilească monopolul public asupra autostrăzilor. În baza acestui acord, e bine, n-ar mai putea să facă acest lucru. Asta ar fi valabil pentru toate serviciile <clears throat> care n-au obținut excepții în momentul semnării acordului, indiferent dacă e pe plan local, regional sau național, popoarele vor fi așadar uh, incapabile să revină asupra oricărei privatizări sau liberalizări uh, clauze de status quo și <clears throat> vor avea doar posibilitatea să liberalizeze încă și mai mult. În ultim punct, statele membre ale Uniunii Europene, dacă rămânem la domeniul transporturilor, există numeroase divergențe între statele membre. Deci dacă Franța dorește ca căile ferate să rămână monopol public, dar Uniunea Europeană decide altceva și decide că în cadrul acordurilor căile ferate ar trebui să se privatizeze, să fie deschis concurenței, naționale și străine, evident, Franța nu ar putea să se mai opună. <clears throat> Dragi colegi, am venit aici ca să apar interesul francezilor și nu să servesc de garanție democratică pentru toți cei care visează o lume fără frontiere. Insist în consecință ca comisia noastră să ceară oprirea definitivă și urgentă a acestor negocieri și aceasta în numele suveranității și libertății popoarelor. Mulțumesc! Danke sehr. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Nina Zisken, reprezentanta Comisiei și mai precis a DG Trade. Ist sonst jemand von der Kommission? Este cineva din partea Comisiei în sală? Vă rog. Vă numiți altfel. Puteți să vă prezentați pe scurt. Corect, Mr. Chairman. Da, domnule președinte, sunt altcineva. Luigi Coni, de la DigiTrade mă ocup de servicii și de acest subiect TISA. Am ascultat cu mare atenție această dezbatere și, în general, cuvintele de sprijin care s-au exprimat pentru aceste negocieri. După cum s-a remitit, e o negociere importantă. Serviciile de transport reprezintă peste 25% din valoarea totală de servicii și în special, după cum au menționat unii membri, transporturile maritime sunt o cale foarte importantă, un mod de transport care reprezintă peste 90% din mărfurile din lume. Pentru noi, așa, <clears throat> aceste negocieri sunt foarte importante. E prima tentativă după eșecul continuării GATT după runda a doua. E prima tentativă de a progresa cu activitatea inițiată în GATT. în ce privește comerțul cu bunuri și servicii. Vă mulțumesc pentru comentariile favorabile care s-au făcut. În special aș vrea să mă refer la comentariile pe care le-am auzit în legătură cu transparența. Cred că aceste negocieri reprezintă tocmai un exemplu de transparență. <clears throat> Toate documentele care sunt discutate cu track changes, cu urmărirea modificărilor făcute de diverse țări care stau la masă și negociază, sunt la dispoziția comisiei dumneavoastră și la dispoziția statelor membre și a comisiei INTE sunt la dispoziția Parlamentului dacă dorește să examineze nu doar rezultatul final al unor discuții, discuțiile fiind încă în derulare, ci și diversele etape um, la care s-a ajuns în discuții. Aș spune că acestea sunt primele comentarii în legătură cu transparența și cred că și doamna Reding a laudat negocierile TISA în acest sens. Un alt comentariu referitor la serviciile publice. Știm cu toții că în transport serviciile publice sunt importante. Cu toate acestea considerăm că nu e niciun risc dacă se coboară standardele ștacheta sau alte probleme legate de reglementări sociale pe care le avem în Uniunea Europeană. Suntem convinși de acest lucru, în primul rând, pentru că știm care sunt preocupările, deci vom negocia într-o anumită direcție și ca și la alte negocieri și la TIS avem posibilitatea să obținem unele rezerve pentru anumite domenii. Prin urmare, în mod tradițional am avut o rezervă în legătură cu serviciile publice, inclusiv transporturile publice, serviciile de transport public. cred că asta vine în întâmpinarea îngrijorărilor exprimate. Mulțumesc. Danke sehr. Und jetzt hat noch mal der Bericht. Mulțumim și acum din nou are cuvântul domnul raportor din Van den eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc tuturor eh, raportorilor din umbră pentru comentariile pe care tocmai le-au făcut. Dar am și eu unele motive de îngrijorare sunt întru totul de acord cu colegul de la ALDE sau cu colega de la ALDE, domnul Zavinska, și numai că trebuie să fim precauți ca avizul de la transporturi să nu fie excesiv încărcată cu, încărcat cu comentarii generale legate de TTIP, uh, comerț internațional și diverse alte subiecte. Înțeleg comentariile făcute de colegii de la GUE, dar dacă punem toate acestea în acest aviz, atunci nu mai e un al comisie de Transport și aceasta e dilema cu care mă confrunt acum. Industria Europeană a Transporturilor salută acordul consideră că ne oferă multe posibilități în aviație, în transporturi maritime. Cred că n-ar trebui să încărcăm excesiv avizul cu prea multe afirmații generale în legătură cu comerțul pe care le-am putea formula în acest context. November, um halb... Pentru uh, marți 24 noiembrie va exista o reuniune a raportelor din umbră pe care am programat-o și sper că voi primi până atunci toate amendamentele propuse de colegi pentru că Comisia INTA va vota pe 10 decembrie. Va trebui să ne mișcăm destul de rapid, dar cred că cu ajutorul secretariatului vom putea să votăm la Comisia de Transporturi pentru pe 3 decembrie și aș vrea să mulțumesc și Comisia pentru comentariile făcute, în special în legătură cu <clears throat> subiectul transparenței. Trebuie să facem tot ce putem pentru a asigura transparență dar pur și simplu nu e posibil să poți negocieri cu un număr uriaș de persoane implicate. Mulțumesc. Acum Mahan student. Mulțumesc. Vreau să fac o observație în legătură cu ultima intervenție. Într-adevăr, avem cu toții dreptul să facem propuneri de amendamente. La fel s-a întâmplat și în TTIP. În anumite facțiuni s-au făcut anumite propuneri care au fost respinse în comisie și de aceea nu s-a putut vota. Deci, ar fi bine. Ă, de aceea nu s-a ajuns la o dezbatere atât de, de clară în comisie și deci ar fi bine să avem cu toții o rezoluție astfel încât să putem interveni în dezbatere și să ă, obținem rezultatele cele mai bune. Termenul pentru amendamente este pe 12 noiembrie la ora 12 și acum ajungem foarte rapid. Ă, da, știu, este scurt termenul, dar se știa. Ajungem la punctul 4, că drumul către o ă, reglementare referitoare la piața internet digitală. Doamna raportor Maria Kilonen are cuvântul. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, on ollut... Mm, mulțumesc, dragi colegi. A fost extrem de plăcut să lucrăm împreună la acest aviz tran în legătură cu piața unică digitală. Am primit mai multe propuneri de amendamente <clears throat> care arată că Comisia de Transporturi are o viziune clară și unitară în legătură cu digitalizarea și de asemenea în legătură cu amenințările și îngrijorările legate de industria transportului și turismului în general. Aș vrea să le mulțumesc tuturor grupurilor pentru o atitudine constructivă de cooperare, <clears throat> pentru o propunere de compromis care a fost redactată împreună și se vor vota mâine. Aș vrea să mă refer la câteva aspecte legate de acestea, aici și acum. Mai întâi, Comisia dorea să atragă atenția în aceste compromisuri asupra faptului că viața de muncă s-a modificat prin digitalizare și că prin aceasta e nevoie să se consolideze formarea, cunoștințele, pentru că oamenii să poată să își actualizeze cunoștințele și abilitățile pentru a corespunde nevoilor epocii digitale. Era de asemenea clar că vrem să reacționăm la nevoile clienților. Și nu suntem siguri dacă actualul sistem de transport de fapt chiar corespunde fără oportunitățile digitale disponibile în prezent. Cel puțin când vorbim <clears throat> despre călătoria în mai multe etape, cum poate călătorul să modifice costurile legate de propria mobilitate. Există niște prime etape necesare din partea utilizatorului să creăm un serviciu transfrontalier de planificare a călătoriei, de stabilirea traseului, de calcularea costurilor și pare derutant să trăim în anul 2015 și e mai ușor să construiești un tunel printr-un munte decât creezi un bilet care să fie valabil pentru mai multe moduri de transport. Digitalizarea aduce cu sine diverse <clears throat> tipuri de probleme și provocări, în special legate de protecția datelor și trebuie să înțelegem de asemenea conceptul de infrastructură care nu mai înseamnă doar infrastructură de transporturi, ci înseamnă și că prin serviciile digitale care devin tot mai populare, trebuie să stabilim că avem uh, o capacitate de trafic de date suficient de solidă. Toată lumea înțelege că nu toate cuvintele și frazele propuse au fost incluse în propunerea de compromis pentru că nu a fost posibil, dar am încercat să creăm ceva cât mai clar, cât mai compact în acest pachet de compromisuri pe care să-l putem uh, prezenta ca parte a raportului comun pentru a include aspectele de transporturi care trebuie să figureze în uh, cadrul agendei digitale. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, Deidre Klum. I'd like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, colegei, doamna raportor, pentru sprijin. A fost important că am avansat rapid În un document unde avem o agenda clară a diverselor grupuri din comisie. După cum s-a spus, vom vota mâine și există propuneri pentru Comisia INTA și INCO în legătură cu ce să se includă în piața unică digitală, după cum a spus doamna raportor. Există potențial în domeniu să se mărească competitivitatea, să se îmbunătățească logistica, frontierele electronice, domeniul vamal s-a avansat incredibil de mult, dar încă mai există unii care lucrează la frontieră și au un potențial prin introducerea sistemelor de electronice și a structurilor digitale pentru a îmbunătăți competitivitatea comerțul, activitatea de afaceri, economia socială, turismul e foarte important. Digitalizare foarte importantă în acest domeniu. Și după cum a spus doamna raportor, nevoia de instruire a celor care vor lucra în ansamblu. Acceptăm ce a spus doamna raportor, încercăm să fim cât mai eficienți cu formulările, să ne concentrăm pe aspectele cheie pentru sectorul de transporturi și turism și rămâne să vedem cum va fi mâine la vot. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Já bych také nejprve ráda poděkovala. Următoarea vorbitoare, mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc, domnule raportor, pentru eforturile depuse, mai ales pentru abordarea plină de bunăvoință față de raportorii din umbră. În calitate de raportor fictiv, trebuie să vă spun că noi sprijinim toate propunerile de compromis. Avizio reacționează la procesele de digitalizare în derulare în uh, toate modurile de transport. Sprijinim și propunerea de sisteme inteligente de transport. Ne bucurăm foarte mult că avizul conține de asemenea aspectul legat de accesibilitatea sistemelor digitale pentru persoanele în vârstă, care nu trebuie să fie excluși din acest proces de digitalizare. Nu ar trebui să fie un obstacol pentru vârstnici sau pentru alte persoane care se simt excluse. Sprijin de asemenea avizul domnului raportor și anume că e esențial să se asigure instruirea lucrătorilor în ce privește modul în care facem fața provocărilor digitalizării. În domeniul transporturilor și turismului dorim să nu existe geoblocaj în ce privește accesibilitatea. Aceste servicii și informații să fie accesibile oriunde. Sunt convins că acest aviz va fi sprijinit de toți mâine la vot. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor, și urez mult succes și sper că multe aspecte vor fi incluse în raportul Comisiei de Resort. Danke sehr. Manchmal dauert die Übersetzung. Mulțumesc. Uh, uneori uh, interpretarea durează puțin mai mult peste intervenția propriu a membrilor. Nița. Mulțumesc. Eu mă ocup de acest subiect și la Comisia de uh, Comerț Internațional. Uh, mulțumesc raportarea aici. Deci, revoluția digitală în toate industriile, inclusiv în transporturi, va schimba transporturile astfel încât revoluția industrială făcută înainte. Înainte a fost vorba de motoare cu abur, apoi s-a ajuns la automobile, la locomotive și așa mai departe. Ca rezultat? Ne bucurăm uh, în legătură cu modul în care s-au rezează propuneri de compromis, unele dintre propunerile legate de platforme, economia colaborării, și uh, viitorul ticketingului e bine că a fost să privesc în uh, orizontul unui viitor mai îndepărtat potențialul uriaș pentru transportul european fără costuri suplimentare va fi o capacitate mult mai mare prin a face o corespondență între cerere și capacitatea neutilizată. În toate statele membre ar trebui să examinăm acest aspect. Mă bucur că se recunoaște acest lucru, în general. În cu aceste aspecte sprijinim. Cu toate acestea, un avertisment din partea noastră. Unele dintre elemente din propunere se leagă prea mult de subsidiaritate, mai ales când vorbim de taxe, condiții de muncă și protecția consumatorilor. Acestea sunt chestiuni naționale și la Comisia de Comerț Internațional am recunoscut că acestea țin de domeniul național și nu ar trebui să există o ingerință. Mulțumesc. Mulțumesc, urmează Pavel Tălițca. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că lumea de obicei apreciază munca raportorilor, dar e ceva sincer pentru că a mers foarte bine, am avut o bună interacțiune. Deci în faptul că majoritatea colegilor care au propus ceva de la albe și-au văzut propunerea reflectate, avem un aviz solid de fapt, compromisurile în scoparea noastră dau uh, un aviz foarte coerent în uh, transporturi și în turism, în dimensiunea legată de activitatea noastră. Există o abordare cuprinzătoare și echilibrată legată de subiect în ce privește investițiile, infrastructura, formarea lucrătorilor, dar și aspecte legate de călători, de pasageri. Ce s-a spus despre digitalizare? pentru transporturi ca și pentru alte sectoare este cheia pentru anii viitori. Sper că va fi o contribuție binevenită care va duce la face transporturile secolului 21 o realitate. Multe aspecte s-au reflectat deja și au fost menționate de colegi, deci nu o să le repet. Cred că digitalizarea transporturilor și a turismului vor duce la noi uh, comportamente și la noi practici ale consumatorilor. Va trebui să facem pașii potriviți pentru a prevedea infrastructura necesară și legislația mm, care n-ar trebui să se adopte fără o evaluare de impact uh, cuprinzătoare. Și am avut o interacțiune foarte bună în acest sens și o bună înțelegere. Iată ce aș dori să subliniez. Un alt lucru pe care îl apreciez, spre deosebire de alte comisii sau la alte avize, s-a reflectat uh, subiectul EFSI. În digitalizarea transporturilor putem utiliza foarte bine fondurile disponibile. Și ultima observație acum, este oarecum regretabil că recunoaștem pătrunderea transportului și economia digitală, dar Comisia de Transporturi nu profită de aceleași proceduri ca și Comisia Juridică sau ECON. Acestea fiind spuse, cred că totuși vom reuși să avem uh, majoritatea părerii colegilor. E un comentariu oarecum lateral, pentru că mi s-a părut oarecum absurd că suntem tratați printr-o procedură diferită la un nivel diferit. Dar, încă o dată, apreciere și ALDE va vota pentru toate amendamentele de compromis și va fi reticent să accepte amendamentele votate separat, care de fapt sunt împotriva scopurilor menite de transport și turism. Karim Adeli. Mulțumesc, urmează Karim Adeli. Merci, Président. Mulțumesc, domnule președinte. Nu putem decât să ne bucurăm de eforturile făcute de către colegul și raportorul nostru, deoarece a fost vorba de reuniuni de compromis cu foarte multă inteligență pusă în comun și în care a fost și plăcut să lucrăm. Cu adevărat. Cred că acest aviz este esențial. De ce? Pentru că el arată că nu doar uh, vom fi uh, vom avea cu totul altă mobilitate din cauza erei digitale, ci ne arată și că se creează alte feluri de economii. Și e bine să ai tehnologie în mobilitatea urbană, pot să vă garantez acest lucru, dar se schimbă și comportamentele, mai ales în acele industrii care din ce în ce mai mult vor folosi inovațiile, cum ar fi uh, Mm, folosirea în comun a mașinilor și așa mai departe. Singura problemă e că încep să apară și dificultăți și de aceea îi invit pe toți colegii să voteze uh, amendamentul meu cu numărul 46 mâine, pentru că în era digitală, în acest moment, există, uh, de fapt în domeniul digital există o companie, Uber, care E un foarte bun exemplu de economie a uh, împărtășirii sau economie colaborativă și ar fi păcat să o vedem numai așa cum se prezintă ei ca un serviciu digital. Orice îmi crede, Uber rămâne o întreprindere cu un impact foarte mare a modului de transport urban în multe dintre statele membre și, într-adevăr, propune servicii inovatoare. Însă nu putem să nu vedem și problemele pe care le ridică. E vorba în special de probleme de siguranță, de uh, pro- lipsa protecției sociale, de asigurări și așa mai departe. Cred deci că acest amendament e foarte important pentru că răspunsurile date astăzi în Europa depind și variază foarte tare de la un stat membru la altul, chiar de la un oraș la altul și prin urmare amendamentul meu încurajează tocmai uh, ca printr-un cadru reglementar să se soluționeze toate aceste probleme, să existe exigențe sociale minime, de exemplu, să spunem că trebuie reglementat fără a sufoca inovarea. Așa cum ați spus, e într-adevăr un motor economic și trebuie să profităm de ea în condiții bune. În afară de asta, mi se pare că raportul e unul bun și ecologiștii vor, ecologiștii vor vota pentru. Mulțumesc! Mulțumesc, Herr Lundgren, pentru uh, doamna raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că domnul raportor a redactat un document bun dar, apropo de Uber, sunt și eu uh, de acord cu doamna Deli. E vorba de o activitate clandestină de taximetrie. Deci, care e serviciul digital? Trebuie să se numească așa? E exact cum spunea doamna Adeli, e vorba de un sistem cu mulți amatori în care călătorii își asumă riscuri mari. Nu există controle ale vehiculelor, ale șoferilor, nu știm dacă plătesc taxe sau nu e pur și simplu ilegal. E vorba doar de a distruge piața taximetriei. Uh, se distrug condițiile pentru taximetria tradițională, deci suntem de acord cu amendamentul doamnei Dali. Mulțumesc. Urmează Marie Cristina Arnauzu. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, crearea unei piețe unice digitale este prioritatea numărul 2 a Comisiei Juncker. Doamna raportor se și bucură de altfel de acest lucru, dar eu nu. Încă o dată, Uniunea Europeană și în acest domeniu vrea să îndepărteze frontierele, orice obstacol. Și acum se servește de acest subiect pentru a își crește din, și mai mult puterea asupra statelor membre. Și majoritatea amendamentelor pe care le-am depus uh, își propun tocmai contrariul, să redea inițiativa statelor membre, astfel încât ele să poată alege liber între o societate superconectată, în care totul e digital, dar nu există control, sau, din potrivă, o societate care încearcă măcar să protejeze viața privată și uh, datele personale ale cetățenilor săi. În ceea ce pește privește competitivitatea și creșterea economică, suntem invitați cu toții eu inclusiv, să folosim cât mai mult instrumentele digitale, astfel încât existența noastră să fie pur și simplu colonizată de instrumentele uh, digitale. Ori uh, com, acestea permit unor companii, cum ar fi Google, să cunoască totul despre noi, ce gusturi avem, ce activități avem, ce preferințe avem. Știți, de altfel, că în luna iulie uh, uh, informaticieni foarte pricepuți au dezvăluit uh, cât de mult sunt spionați uh, cetățenii de către Microsoft sau de fapt ce se pregătea pentru uh, prin uh, noul sistem Windows 10 care viza noile calculatoare, dar și pe cele vechi, pentru că tot timpul suntem presați să ne actualizăm sistemul de operare. Uh, și ni s-a arătat că aceste uh, sisteme de operare rețin toate datele despre utilizatori. Deci, e vorba de un subiect foarte important și anume protejarea libertății și a vieții uh, private, care de asemenea uh, au un loc important printre valorile pentru, uh, importante pentru comisia noastră. Deci, să fie clar, nu mă opun, nu mă uh, declar ostilă instrumentelor digitale. Din potrivă, sunt uh, convinsă că prezintă numeroase avantaje în ceea ce privește gestionarea fluxurilor sau uh, navigarea pe internet, dar nu mi se pare că ele sunt o soluție miraculoasă pentru șomaj, poluare, uh, congestii și așa mai departe vorbeați despre Uber, dar nu e decât o consecință și un rezultat al politicii pe care ați susținut-o și continuați să o susțineți de liberalizare, de liber schimb, liberă circulație. Insist așadar în amendamentele mele pentru o reflexie de fond în statele membre în legătură cu locul uh, erei digitalului în societățile noastre și insist mai ales ca protejarea libertăților individuale și a vieții private să fie luată în calcul mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, Isabel de Mont. Mulțumesc! Aș dori să-l felicit și eu pe raportor pentru acest text. Pot să susțin acest text. Îi mulțumesc pentru colaborarea cu raportorii din umbră pentru a ajunge la compromisuri Piața unică trebuie să îndepărteze obstacole, trebuie să liberalizeze serviciile digitale. Anumite servicii prestate de, de Facebook sau alte rețele sociale, ei bine, ar fi naiv să ne închipuim că un serviciu, așa zis, gratuit, chiar este gratuit. Datele sunt folosite. Uh, valorificate. Deci nu trebuie să interzicem acest lucru, ci să-l reglementăm pentru a proteja consumatorii. În prezent trebuie să modernizăm legislația pentru a o adapta la era digitală și același lucru e valabil și pentru transportul și turism. Știți că tocmai s-a adoptat raportul din proprie inițiativă în legătură cu viitorul turismului unde de asemenea se vorbește despre digitalizare sau uh, despre economia colaborativă. Deci să nu demonizăm aceste servicii. Digitalizarea există deja de mai mulți ani și în anumite situații s-a dovedit uh, un lucru benefic. Așa s-a, uh, se poate întâmpla pentru transporturi sau pentru anumite tipuri de servicii. Trebuie să încurajăm activitățile benefice printr-o bună reglementare și va trebui să evităm cu orice preț să sufocăm activita- activitatea economică. Anumite schimbări dăunează ocupării forței de muncă, dar duc și la nașterea unor servicii noi, deci la rândul lor ar putea să ducă și la uh, creșterea economiei, inclusiv în domeniul uh, transporturilor. Mulțumesc și dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Băsier. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că dezbaterea și discuția de astăzi ne arată exact piața unică digitală stă la bază și influențează foarte multe domenii din piața unică. Observăm cât de intense sunt discuțiile și din ce observăm astăzi aici, calitatea discuțiilor este și ea foarte bună. Deci, în general, putem spune că salutăm avizul dumneavoastră și dezbaterea pe care ați purtat-o, însă datorită efectelor foarte diverse pe care le poate avea digitalizarea, s-ar putea să uh, vă gândiți la anumite recomandări concrete sau uh, întrebări concrete pe care poate vreți să le introduceți în aviz. Dar în acest sens l-aș lăsa pe colegul de la DG Move să spună exact uh, și concret despre ce e vorba. Da, aveam și eu aceeași intenție, domnul de pre de la DG Move are cuvântul. Mulțumesc. Doamna Cle Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva cuvinte aveam de spus. E clar că și noi la DG Move salutăm acest aviz și pentru a reacționa la dezbaterea care tocmai s-a purtat, digitalizarea în domeniul transporturilor nu e un scop în sine, e un mijloc de atingere a unor scopuri, adică eficientizarea transporturilor, încurajarea multimodalității, folosirea tuturor comportamentelor noi și a noilor posibilități și, de asemenea, ca transportul să fie mult mai axat pe consumator, pe, pe călător și să țină seama de nevoile speciale ale bătrânilor, ale celor cu uh, posibilități reduse de mobilitate și așa mai departe. Pentru a menționa unul dintre amendamentele prezentate aici, știți că noi suntem de acord cu modele de afaceri noi, dar cu condiția ca anumite standarde uh, fiscale, de siguranță și sociale stabilite la nivel național să fie respectate. Încă un lucru despre biletele uh, multimodale. Uh, pentru că au fost multe întrebări în legătură cu acest subiect și în uh, unele amendamente se vorbește și de drepturile călătorilor. Am mai spus și cu alte ocazii. Haideți mai întâi să informăm să informăm bine despre transportul multimodal, astfel încât atunci când vom ajunge la uh, emiterea de, de bilete și drepturile pasagerilor să fie bine pregătit terenul drepturile pasagerilor, spune eu, încep cu o bună informare. În legătură cu finanțarea, pentru că s-a vorbit de FC, cu siguranță trebuie să ne folosim de acest fond pentru a sprijini digitalizarea transporturilor și uh, în câteva clipe o să vi se și explice care este uh, a doua procedură de ofertare pentru uh, facilitatea pentru conectarea Europei. Uh, și veți vedea că avem și uh, finanțare pentru proiecte interconectați și uh, multimodal. Mulțumesc și dau cuvântul din nou uh, raportoarei. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille hyvistä puheenvuoroista. Vă mulțumesc tuturor pentru comentariile favorabile. Eu aș vrea să subliniez acum că noile servicii și crearea de servicii în Europa nu trebuie să fie o problemă în Europa, ci trebuie să se realizeze în conformitate cu regulile comune, astfel încât operatorii care există deja pe piață, dar și uh, nou veniții să aibă aceleași oportunități. Bineînțeles, noi, în calitate de legiuitori, trebuie să ținem cont de acest lucru și anume să ne asigurăm că operatorii beneficiază de aceleași condiții pentru a preveni uh, frauda fiscală și dumpingul social. Apoi uh, trebuie să creăm servicii adecvate și sisteme de transport funcționale pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc tuturor și vom continua colaborarea. Iar mâine la vot vom vedea care va fi și rezultatul. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, precizez că mâine la ora 9, mâine marți la ora 9 este programat votul Comisiei Tran. Nicht Ewigkeiten ist der Direktor kommt, ne? Ja. ja, wir wollten eigentlich jetzt zum Tagesordnungspunkt 5. Am fi vrut să trecem uh, la punctul 5 de pe ordinea de zi, prezentarea DG Move în legătură cu programul de lucru uh, pentru facilitatea conectarea Europei, a doua procedură de uh, ofertare. Uh, reprezentantul comisiei era prevăzut să fie aici la ora 4, dar nu este. Poate cineva de la comisie să ne spune ce se întâmplă. Comisia se face că n-aude. Poate că e mai ușor. Jetzt aber Zeit. Iată că a venit. Ja, das, äh, ich begrüße sehr herzlich für die Kommission. Vă urez bun venit uh, la comisia noastră. Precizez că ați interziat 11 minute, ceea ce putem accepta, dar nu putem accepta și vă rog să fiți foarte atenți. Aveți uh, pe 13 octombrie uh, ați adoptat un act de implementare în legătură cu CEF și apoi, pe 5 noiembrie, ați făcut o comunicare pe această temă și abia vineri, uh, pe 6, am fost și noi informați, ceea ce nu putem accepta. Noi, ca Parlament, trebuie să fim informați mai devreme decât presa sau în același timp, în cel mai rău caz. Iar uh, faptul că discutăm astăzi despre acest subiect era iarăși inacceptabil. Iar în ceea ce privește trilogurile, trebuie spus că ați trimis uh, un document Consiliului, uh, un document seara pentru a fi discutat a doua zi. Noi am refuzat discuțiile și documentul. Trebuie cel puțin o săptămână și acum vă spun, facem o excepție, dar vă rog, gândiți-vă că dacă puteți informa presa, puteți cel puțin în același timp să informați și Parlamentul. Și după această introducere vă dau cuvântul. Thank you, Chair. I see that the... Mulțumesc, domnule președinte. Văd că lumea este de acord cu ceea ce ați spus, așa că, în primul rând, aș dori să-mi cer scuze și să reafirm că, într-adevăr, vom fi mai vigilenți în viitor și ne vom asigura că veți fi informați în mod corespunzător înainte să facem orice anunțuri în presă. Acestea fiind spuse, Evident, calitatea informațiilor este mai importantă, iar informația dată presei a fost foarte succintă. Nu am avut uh, o ocazie ca aceasta pe care o avem astăzi cu dumneavoastră de a face această prezentare la Comisia de Transporturi și uh, de a intra în detalii. Am pregătit și o prezentare pentru dumneavoastră vă vom lăsa această prezentare pentru că este un material foarte important pe care puteți să-l păstrați ca referință și uh, este un material pe care îl puteți uh, folosi astfel încât să formulați pe baza lui întrebări uh, pe care să ni le adresați. Eu voi încerca să mă limitez doar la câteva aspecte foarte importante legate de cel de-al doilea apel pentru mecanismul conectarea Europei și sper că vom avea ceva timp uh, pentru discuții astăzi și vă stăm la dispoziție pentru întâlniri tehnice și întâlniri tematice, dacă doriți, pe aspecte specifice. Acesta este cel de-al doilea apel. Primul apel, după cum vă amintiți foarte bine, a fost un foarte mare succes. Am selectat uh, și am adoptat oficial 276 de proiecte cu o sumă totală de cofinanțare de 13,1 miliarde. O sumă într-adevăr impresionantă și o sumă foarte necesară, în sensul că acum trebuie să dăm o mână de ajutor autorităților publice din Europa și promotorilor de proiecte pentru a redresa situația investițiilor în infrastructură și pentru a valorifica la maxim acest nou mecanism. Am avut de asemenea ocazia de a vă felicita și pe dumneavoastră pentru alegerile înțelepte care au fost făcute în momentul discuțiilor referitoare la acest mecanism și mă refer aici nu doar la suma propriu-zisă, ci și la priorități, pentru că s-a dovedit alegerea potrivită. Am avut foarte multe proiecte de calitate, de trei uh, ori uh, mai mare cererea decât uh, disponibilul și de aceea, la un an de la primul apel, am vrut să lansăm cel de-al doilea apel. Al doilea apel va încerca să folosească bine resursele financiare pe care încă le avem la dispoziție și care se ridică la 7,6 miliarde de euro. Este o sumă foarte importantă. Această sumă cuprinde două părți. 1,1 miliarde pentru toate statele membre și 6,5 miliarde luate în mod specific din anvelopa financiară a, de, pentru coeziune a statelor membre procesul de evaluare în cadrul acestui apel, ca și în cazul primului apel, va analiza trei aspecte. Primul se referă la prioritate și anume dacă proiectul este sau nu o prioritate. De această dată, deoarece avem uh, planurile de lucru aprobate pentru fiecare coridor planuri uh, elaborate sub autoritatea coordonatorilor, acestea vor fi utilizate ca uh, documente de îndrumare pentru a evalua prioritatea unui proiect sau altuia. În al doilea rând, avem uh, un alt criteriu recurent, care este maturitatea proiectului și acesta va fi un factor determinant. Și, în fine, un al treilea factor care a fost deja integrat și în primul apel, dar care va fi cu atât mai important de această dată, pentru că suma totală a granturilor uh, se apropie de final, va trebui să fim mai critici, astfel încât uh, să putem evalua sumele exacte care vor fi necesare. Try to maximize not only the new Trebuie să încercăm să maximizăm uh, noile instrumente financiare în baza CEF. Vom avea 140 de milioane alocate pentru aceste instrumente. Pe de altă parte, trebuie să valorificăm la maxim uh, noul mecanism EFSI pentru că am plătit pentru asta. Mă bucur să vă pot spune astăzi uh, că uh, discuțiile cu Banca Europeană de Investiții sunt favorabile. Stefan are chiar un birou la Luxemburg și petrece cel puțin două zile pe săptămână la Luxemburg la sediul băncii. Și în curând vom anunța primul proiect real finanțat din EFSI. Avem uh, tendința de a eticheta tot felul de proiecte drept proiecte finanțate din EFSI, dar de această dată Sperăm că în uh, câteva săptămâni vă vom uh, putea prezenta un proiect uh, real, adevărat de transport finanțat din EFSI. Care sunt prioritățile acestui nou apel? Anvelopa generală, suma generală va fi alocată pentru noile măsuri pe care, cu ajutorul dumneavoastră, le-am integrat în regulamentul CEF. În primul rând, vorbim despre inovație și noile tehnologii. Includem aici și promovarea carburanților alternativi, combustibilor alternativi. Apoi, o altă dimensiune se referă la o mai bună conectare a nodurilor urbane. Uh, autostrăzile mării, cum le numim, Motorways of the Sea, uh, sistemele de management al traficului în toate modurile de transport și aici avem uh, sistemul ITS, Uh, pentru transportul rutier, Sezar, care devine tot mai important și de altfel am fost uh, surprinși de nivelul ridicat de calitate și de numărul proiectelor depuse în primul uh, apel. ERTMS, am reușit să avem de două ori 200 de milioane pentru acest sistem de transport, de management al transportului feroviar și aici uh, vom ține cont de acest sistem și sistemul de informații privind uh, fluviile la o scară mai mică. Apoi, uh, în ceea ce privește anvelopa financiară din fondul de coeziune, și aici am fost surprinși de propunerile foarte bune pe care le-au prezentat țările din coeziune în cadrul primului apel și avem uh, perspective favorabile în ceea ce privește utilizarea sumei rămase din primul apel pentru acel de-al doilea apel. Evident, avem și proiecte prioritare care sunt uh, listate în anexa 1. În paralel cu acest apel vor uh, fi realizate și alte activități um, din noile instrumente financiare. Este foarte important să ne asigurăm că proiectele sunt finalizate cu finanțare din aceste nouă scheme de finanțare. Următorul uh, pas uh, constă în organizarea unei zile a informării. Va fi practic o lansare a apelului prevăzută pentru 5 noiembrie la Bruxelles. Am fi încântați dacă și unii dintre dumneavoastră ar dori să participe la acest eveniment. Apelul uh, se va derula până la mijlocul lunii februarie 2016, astfel încât, uh, ca și în cazul primului apel, să putem uh, face selecția proiectelor la începutul verii viitoare. Sperăm că vom putea veni la dumneavoastră la începutul lunii iunie, astfel încât să vă prezentăm o descriere a tipurilor de proiecte care ar putea fi selectate în cadrul acestui apel, înainte de a intra în detalii cu statele membre cu ocazia zilelor TNT care vor avea loc la Rotterdam între 20 și 22 iunie. Profit și de această ocazie pentru a-mi uh, exprima speranța că vom avea cât Uh, mai mulți eurodeputați care să participe la zilele TNT, așa cum s-a întâmplat și în primul uh, apel. De această dată vom avea o legătură foarte puternică cu zilele TNT, pentru că vom avea și o conferință uh, dedicată transportului feroviar și o conferință IUC legată de aceste zile TNT. Sperăm oricum că vom avea o participare puternică din partea dumneavoastră la acest eveniment. Acestea fiind spuse, aș dori să Uh, mă, să închei partea introductivă. N-am uh, urmărit toate slide-urile din prezentare pentru că am vrut să las cât mai mult timp disponibil pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc! Da- Mulțumesc! Bineînțeles, vă mulțumim pentru faptul că am primit prezentarea și textul. Uh, critici erau adresate numai în legătură cu punctualitatea și acum dau cuvântul membrilor. Ra raportorii întotdeauna intervin primii, așa se face de zeci de ani. Dar dacă nu doriți, putem să renunțăm, nu vă obligăm. Ok, gracias. Sí. Gra Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu credeam că coordonatorii vor vorbi mai întâi. De aceea îl făceam cu mâna secretariatului să mă scrie pe listă pentru a interveni mai târziu. În fine. Aș dori să mă adresez acum uh, comisiei. De fiecare dată ne luați uh, prin surprindere și poate că um, a treia dată veți avea mai mult noroc. Eu am participat la o conferință a regiunilor maritime împreună cu șeful de unitate și uh, am primit aceste informații când, chiar înainte să-mi țin prezentarea. Ar fi bine ca pe viitor, uh, când pregătește o astfel de prezentare, comisia să ne o trimită și nouă înainte, măcar cu 10-12 ore înainte. Să ne trimită un pic mai din timp uh, pentru a putea să o răsfoim. Există foarte multe regiuni uh, în Uniunea Europeană care uh, depind de aceste inițiative. Evident că vom uh, aștepta reacțiile statelor membre. Acele state membre care au fost suficient de generoase să sugereze să luăm cele 10 milioane din uh, fondul de coeziune și să le punem uh, în oala comună. Deci ar trebui să așteptăm în primul rând să vedem care sunt reacțiile lor. Pe de altă parte, mă bucur să văd că atunci când uh, vorbim despre CEF, ne concentrăm mai mult pe aspecte orizontale, Avem deja o experiență de mai multe luni în implementarea uh, CEF. Am avut și foarte multe forumuri de dezbateri, am auzit uh, despre modificările uh, care vor fi aduse la sistemul și la mecanismul CEF în ansamblul său. Dar cred că acest lucru este util pentru că trebuie să facem progrese și să ne concentrăm pe aspectele europene. Cred că ar fi util dacă Comisia ar putea să ne explice mai în detaliu. Vă spuneam că mai de ună zi participam la această conferință regională. unde participanții și-au exprimat anumite îngrijorări. Avem aceste coridoare și se pare că implementarea uh, primei părți a bugetului uh, a fost dedicată Uh, părții centrale a Uniunii Europene, dacă putem să-i spunem așa. Și Comisia ne poate spune că există anumite motive, au fost anumite blocaje. Comisia spunea că există anumite elemente în care cooperarea transfrontalieră nu merge foarte bine. capilaridades anteriores que digamos que alimentan los corredores oricum, uh, trebuie să ținem cont uh, și de uh, micile drumuri care sunt conectate la aceste coridoare. Avem ITS, dar trebuie să ne gândim la nivel mai orizontal, mai transversal, pentru că altfel impresia generală va fi că ne concentrăm doar la nivel central, iar periferia este lăsată deoparte. am văzut că există o parte mai mare din buget alocată pentru aceste chestiuni care mai atenuează din îngrijorările regiunilor aflate la marginile Uniunii Europene. Dar poate că Comisia ar putea să ne explice mai în detaliu cum, cum de se concentrează toate aceste lucruri pe partea centrală, pentru că este important să investim și la periferie și chiar și în afara Uniunii Europene. Zonele periferice și zonele din jurul Uniunii Europene au dificultăți în accesarea finanțării. Așadar, rog Comisia să ne dea mai multe detalii. Dominic Riche. Mulțumesc. Acum domnul Dominic Riche. Domnul președinte, mulțumesc la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru aceste informații. Nu o să revin asupra termenelor sau modului în care ar putea fi tratat Parlamentul puțin mai bine decât presa. În fine, avem mai multe observații și întrebări de formulat. Desigur că ne bucurăm că se respectă cele două criterii principale. Oportunitatea de a avea proiecte cu o prezolare europeană și maturitatea lor, pentru că e problemă de eficacitate. Interesant de văzut că uh, se schimbă ceva și în spirit. Proiectele orizontale au uh, primit o mai mare importanță. Deci, uh, urcă oarecum și în această procedură de ofertare. Când vorbim despre CEF, de obicei era vorba de lucruri extrem de marginale. <clears throat> dar elemente de rețea, puncte de organizare orizontală, acestea au uh, primit o mai mare importanță acum. O prima întrebare pe care o adresez Comisiei legătură cu instrumentele financiare din interiorul Connecting Europe Facility. Știm că în dezbaterea legată de EFSI au existat tranzacții cu Comisia asupra unei amputări, unei parte a instrumentelor financiare din Connecting Euro Facility ca să fie transferate spre <clears throat> subvenții. Reamintesc că instrumentele financiare din CEF sunt oarecum într-un grup comun de risc cu alte instrumente financiare specifice legate de fonduri dedicate <clears throat> din fondurile europene. Cu toate acestea, același tip de instrument financiar acel din planul Juncker, adică din EFSI și deci, în fine, ar putea să fie același tip ca spirit. Ce nu înțeleg foarte bine și aș dori să mă ajute Comisia pentru o explicație în ce moment se merge spre planul Juncker și în ce moment <clears throat> se merge spre a, aceste instrumente financiare din Connecting Europe Facility. Până la urmă, n-ar fi logic oare să se meargă până la capăt, să se transfere tot ce e disponibil în instrumentul financiar uh, către subvenții. Spun asta eu înainte fiind uh, apărător al instrumentelor financiare. A doua întrebare. Pentru fondurile de coeziune suntem în prima parte a dispozitivului, adică fondurile de coeziune sunt alocate statelor membre de implicate în coeziune rata în funcție de cât uh, trag ele din acele fonduri de coeziune. E un element uh, negativ în ce măsură comisia a între ghilimele fondurile. Nu trebuie să se respecte această abordare rata. Poate unele țări uh, sunt mai puțin mature cu proiectele depuse decât altele. Asta nu o să pună o problemă de atribuire, <clears throat> pentru că în viitor o să existe, începând cu 2018, un grup comun. Nu va pune asta dificultăți. Și a treia și ultima întrebare. Vedem că apar diverse studii documentate în legătură cu întârzierile investițiilor din statele membre europene și ne dăm seama că aceste investiții sunt încă și mai mari decât uh, <clears throat> în criza din 2008 în Germania vedem că știam că e o întârziere, dar cifrele care se publică acum <clears throat> arată că ele sunt extrem de mari și aduc atingere competitivității um, pe lângă alte criterii. Comisia <clears throat> consideră că există <clears throat> date de respectat în discuția bugetară, consideră Comisia că ar putea să reactiveze un mecanism de refinanțare suplimentară al Connecting Europe Facility în revizuirea cadrului financiar multianual are această intenție să revină la o remodificare și în al doilea rând sur uh, dacă va exista o încetare acestui program și după aceea într-un alt cadru financiar să fie înlocuit de alte dispozitive. <clears throat> Ce a văzut toată lumea este că din cele 50 de miliarde s-a ajuns la 30 de miliarde disponibile, ceea ce se va consuma într-un an și nevoile exprimate de către agenții economici, către statele membre sau alte niveluri, erau de 3-4 ori mai mari decât sumele disponibile. Ori e un fel de coșmar, adică vi s-au propus dosare care nu aveau nicio valoare și nevoile nu sunt chiar atât de mari, ori nevoile sunt atât de mari, după cum arată studiile privind deficitele de investiții și <clears throat> importanța calității proiectelor care ne sunt propuse. Vom mm, rămâne Mm, cu ambele picioare în uh, același sabot, spune vorbitul. Nu vreau să fac nicio confuzie cu planul Juncker, dar e ceva ce va preocupa Consiliul, Comisia, Parlamentul sau până în 2020 vor rămâne cu această lipsă absolută a capacității de a face să progreseze programul și mie mi se pare că e o chestiune de prim ordine în legătură cu ce își propune să devină sau cum să evolueze. Aceste apeluri de oferte au demonstrat, ca și unele studii cu privire la deficitul de investiții, că suntem de 5 sau de 10 ori uh, cu sume mai mici decât ar fi nevoie. Comisia poate să facă ceva în acest sens sau va mai ascunde subiectul sumas încă 4 ani, ceea ce ar fi catastrofal pentru uh, noi și pentru economie. Danke sehr. Der nächste. Mulțumesc, Marcus Pică. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și comisiei pentru prezentarea convingătoare a situației. În ceea ce privește reacția statelor membre în legătură cu primul apel de oferte, aș spune că e un lucru bun Ah, să ne întrebăm cum continuăm cu acest mecanism de interconectare a Europei. Uniunea Europeană sprijină, finanțează, sprijină cum poate acest mecanism și poate n-ar trebui să ne gândim numai la posibilitățile de transport, ci și la statele membre. În Comitetul Regiunilor ne-am uh, pus de acord în legătură cu o procedură care uh, prevede rezervarea a 10 miliarde pentru țările din programul de coeziune. Până la urmă sunt 6,5 miliarde. Deci, întrebarea mea e cum vede Comisia șansele de succes ale, acestei, ale acestui apel de oferte. În țările de coeziune există suficiente proiecte de calitate astfel încât uh, aici uh, în ceea ce privește uh, infrastructura de transport acestea să primească finanțare sau ar trebui, dacă nu așa stau lucrurile, ar trebui să încercăm, dacă tot avem 3,5 miliarde disponibili, să investim în țările de coeziune, dar în domenii conexe transporturilor. În uh, Comisia uh, Regii, am spus atunci că vrem ca acești bani să rămână pentru țările de coeziune și aș vrea să spun și aici, în Comisia aceasta pe transportul, că dacă ne gândim la perioada următoare de programare, menționată și de domnul Riche, trebuie să ne întrebăm cum va arăta viitorul CEF în legătură cu EFSI uh, și sper că statele membre vor înțelege că infrastructura de transport poate să asigure o apropiere a Uniunii de cetățeni și de aceea fac un apel insistent la Comisiei. Pregătiți, informați, mergeți în statele membre, fiți un mesager bun pentru acest mecanism de interconectare a Europei. Și în încheiere, în legătura cu EFSI, cu Fondul European pentru Investiții Strategice. Um, s-a, nu s-a, reprezentantul Comisiei a vorbit așa un pic uh, pe ocolite. Această legătură nu e așa de clară. În EFSI se vede tot mai clar că în ceea ce privește transporturile rutiere avem proiecte bune, însă Asta și pentru că s-a reușit cumva să se obțină uh, finanțări foarte bune, dar nu pentru acele infrastructuri care au o bună legătură și cu transportul feroviar. Deci ar trebui căutate finanțări și soluții care să implice uh, și um, investitori privați de exemplu tunelul Brenda, ar trebui acum să fie prezentat și ca interesant pentru investitorii privați. E vorba de proiecte în care investitorii privați primesc bani numai dacă contribuie la finanțarea anumitor proiecte uh, împreună cu statul zâmbiți, dar poate că în felul acesta pot fi atrași investitorii privați în, către domeniile uh, mai puțin interesante pentru ei și poate că și Comisia poate să se gândească la astfel de soluții. Ja, wobei ich das relativ kurz machen kann. Pot să fiu subțintă, dat fiind că tot ce mă interesează a fost deja uh, menționat, mai întâi Dominic Riche a spus că reprezentantul comisiei ar trebui ca în măsura posibilului să se gândească la cum se poate folosi CEF și să lămurească legătura cu EFSI. Marcus Bieber de asemenea a menționat proiecte interesante rutiere, dar vrem să favorizăm și transportul rutier și fluvial și pe mine mă interesează ce se întâmplă cu uh, țările de coeziune, practic tot ce a spus uh, Marcus și aș mai avea doar o întrebare în plus. La prima tranșă uh, nu s-a realizat tot ceea ce a fost contractat. Există un proiect, un procentaj în legătură cu ce nu s-a realizat și mi se pare că ar fi interesant acest lucru pe proiect și mai ales în ceea ce privește proiectele intermodale. Uh, acum să intervin și eu. Uh, mi se pare că ce s-a spus aici e foarte interesant și dacă facem o comparație între proiectele transfrontaliere, vedem că sunt unele mari și apoi unele mici și uh, știm de 20-30 de ani că proiectele mici până la urmă pierd, sunt perdante și se pierd din vedere. Și, de exemplu, la Torino avem mai multe uh, finanțări în plus, dar 2 uh, milioane pentru un proiect mic, uh, dintr-o dată pun probleme. Deci se obține un proiect, o finanțare mare pentru proiectele transnaționale. E foarte important. Și apoi Croația, exemplul Croației. Ni s-a spus că re, uh, regimul din Croația a, uh, a uh, propus proiecte de centrale hidroelectrice. E vorba de folosirea unui potențial care există în Europa și nu s-au primit deloc bani în primul apel de oferte. Acum întrebarea ar fi dacă guvernul poate să solicite din nou finanțare, bineînțeles există și probleme de mediu și diferite acte legislative, dar poate acest guvern să mai solicite o dată finanțare și să va reacționa la fel de bine? Și acum vă dau cuvântul pentru a răspunde. Thank you. <coughs> Mulțumesc. scuze din nou pentru că vin astăzi. Am încercat să avem uh, un slot puțin mai devreme care n-a fost posibil. Vom fi mai vigilenți data viitoare. Pachetul pentru coeziune. S-au făcut multe speculații cu acest transfer de la fondurile de coeziune către CEF Primul apel de ofertă arată că lucrurile au funcționat. Nu toate proiectele au fost selectate, ceea ce înseamnă că am avut o examinare critică a celor proiecte. Când dumneavoastră ne întrebați, aveți o atitudine la fel de critică cu <clears throat> pachetele sau proiectele legate de pachetele coeziune ca și cu celelalte, răspunsul nostru este da, cu siguranță toate acestea, <clears throat> vedem că calitatea proiectului există, cu siguranță la cele care au fost selectate în primul apel și evaluarea noastră este că, <clears throat> de fapt, în al doilea apel vom utiliza întreaga sumă din pachetele naționale, deci nu vom avea problema de a vedea în ce măsură putem să grupăm și cu ce mijloace. Dacă nu se întâmplă așa, Desigur, când prezentăm rezultatele doi, celor de-a doilea apel de ofertă pentru CEF, o să discutăm cu dumneavoastră și dacă mai sunt bani disponibili în pachetele naționale, o să vedem dacă facem un fel de al treilea apel de salvare sau adoptăm o altă măsură. Dar proiectele sunt de foarte bună calitate și pentru că cei din capitală și cei care promovează proiecte fac eforturi active împreună cu INA, agenția executivă și cu colegii ca să le pregătească, de fapt, și să preselecteze cele mai bune proiecte pentru a se asigura că se utilizează pachetele financiare. De ce? Fiind o inovație, avem un interes colectiv să demonstrăm că e ceva care funcționează <clears throat> pentru a se utiliza pe scară mai largă transferurile de la politica regională de coeziune către CEF. Răspunsul pe care îl primim de la statele membre care beneficiază de fonduri de coeziune e extrem de favorabil. Lor le place această posibilitate, li se pare utilă pentru că însoțesc eforturile și vedem că în ce privește calendarul putem să livrăm nu doar bani, ci să ajutăm să implementeze proiectele mult mai rapid decât prin alte instrumente. Iată motivul pentru care credem că cele 6,5 miliarde, restul din pachetul de coeziune, poate într-adevăr să fie utilizat pentru proiecte de înaltă calitate în al doilea apel de oferte. Aspectele orizontale vis-a-vis -vis cele tradiționale și marile proiecte. Credem că o critică pe care am tratat-o cu seriozitate după ce am primit-o de la dumneavoastră în legătură cu rezultatele primului apel. N-a fost o mare surpriză, pentru că anexa la regulamentul CEF e foarte limpede, dar a existat, într-adevăr, o sumă foarte mare de bani consumată în primul apel de către proiecte de mari dimensiuni. Nu neapărat la periferie, după cum ați spus unii dintre dumneavoastră, iată motivul pentru care, într-adevăr, am uh, optat acum să încercăm să ne concentrăm pe aspecte orizontale <clears throat> ca să avem un mai bun echilibru și de asemenea să avem măsuri de investiții care să ducă la o eficacitate a întregii rețele. M-a auzit ideea <clears throat> de a încerca să avem un fel de condiționalitate între mic și mare. E un criteriu nescriu pe care l-am utilizat într-o anumită măsură în uh, evaluarea internă la primul apel. Având în vedere dimensiunile acelor proiecte, amploarea lor în proiecte fiind atât de mare, am putut să legăm și de proiecte de bună calitate mai mici, dar eventual cu experiența câștigată am putea, dacă revizuim acest instrument, pe viitor să facem o astfel de condiționalitate mai explicită și să figureze printre criterii. În al treilea rând, noile instrumente financiare la CEF și complementaritatea cu fondul Juncker pentru investiții strategice. E o întrebare bună. considerăm că cu a doua tranșă de 70 de milioane avem suma necesară pentru a demonstra în continuare că instrumente financiare dedicate specifice CEF merită, pentru că sunt uh, <clears throat> complementare față de fondul Juncker cum credem că putem utiliza cel mai bine aceste instrumente financiare CEF, în primul și în primul rând, <clears throat> să facem BEI să se îndrepte spre proiecte de mai mare risc. Chiar dacă, teoretic, planul Juncker are rolul de a sprijini proiecte de risc ridicat, știm că tendința, desigur, va fi cu siguranță în primul val de proiecte să se ia proiecte de risc rezonabil. Iată de ce credem că acele instrumente financiare CEF dedicate sunt utile în sensul că ele permit cu siguranță să se prefere proiecte de risc mai ridicat și în special acele proiecte care s-ar putea lega de unele fonduri tematice. De exemplu, sperăm să fim în măsură în curând să avem un fond care să fie garantat parțial de instrumente CEF pentru a ajuta la finanțarea de infrastructură ERTMS, dar și soluții ERTMS la materialul rulant. Suntem foarte aproape de finalizarea fondurilor tematice dedicate pe baza instrumentelor financiare CEF pentru înverzirea vapoarelor ca să ajutăm uh, o modernizare a flotei maritime cu motoare mai puțin poluante și care să consume mai puțin energie. Și avem și mari speranțe că prin astfel de instrumente dedicate CEF am putea, într-un orizont de timp rezonabil, ceea ce înseamnă pe la jumătatea anului viitor, să avem un fond dedicat pentru transporturi urbane curate și inteligente. Sunt lucruri care cel puțin în primii ani de funcționare nu se pot face în fondul Juncker. O întrebare care se va pune, după cum a spus și dumneavoastră, și când vedem rezultatele celui de-al doilea apel, ce facem cu restul banilor care au fost alocați pentru instrumente financiare ce. Și atunci, dacă noi considerăm că banii pe care avem acum <clears throat> sunt în continuare suficienți pentru mai mulți ani, vom utiliza la maxim cât mai bine acei bani ca să retransferăm către granturile tradiționale, ca să putem să ne gândim la un al treilea apel mai mare, mai semnificativ în CEF, care să meargă și spre fonduri de investiții mai tradiționale. <clears throat> În legătură cu întârzierile, cu investiții și consecința acestora. E clar că există această interziere a investițiilor în infrastructura de transporturi în întreaga Europa. Ne-am ocupat de asta în diverse căi. Fondul Juncker a fost una dintre reacții. Nu va fi rețeta miraculoasă pentru toate problemele, dar e unul dintre răspunsurile semnificative. Un altul ar fi ca infrastructura, finanțarea pentru infrastructură să fie mai în atenția politică. Cele trei președinții au preluat subiectul finanțării infrastructurii cu mare seriozitate și, de asemenea, depunem eforturi pentru a elimina diverse obstacole de reglementare. Nu credem că această întârziere ca atare are o consecință potențială, previzibilă, măcar în legătură cu întârzieri legate de proiecte selectate în CEF cele care au fost selectate în primele apeluri și cu siguranță cele pe care le vom propune spre selectare în al doilea apel, când ne uităm la maturitate, ne uităm și la <clears throat> riscul ca un proiect să fie întârziat cu o anumită perioadă de timp. Să nu uităm că, desigur, agenția continuă să fie extrem de vigilentă și continuă să aibă această monitorizare a proiectelor în timp real pentru a putea exercita regula utilizează sau pierde, pe care o aplicăm cu strictețe și cu siguranță. Um, o finanțare suplimentară reciclară pentru alt apel, CEF, care ar ajuta componenta tradițională de granturi. Proiecte EFSI, am menționat că unele se vor anunța în curând, o să vă dăm câteva exemple. Doream doar să spun că proiectele EFSI nu înseamnă neapărat proiecte rutiere. Desigur, știm cu toții că proiectele rutiere sunt mai ușor mm, sau sunt mai atrăgătoare pentru investiții private, sunt mai puțin riscante, la prima vedere cel puțin, dar avem acum și proiecte nerutiere care se vor califica în EFSI cum ar fi pe căile de navigație interne, portul uh, Calais, ca proiect maritim sau ecluza Beatrix sau un alt proiect care va ajuta la finanțarea stocului uh, materialului rulant în căile ferate și, de asemenea, un fond regional pentru finanțarea unor proiecte în transporturile urbane. Se pot depune din nou proiecte care n-au avut succes în primul apel? Da, se pot depune din nou. Nu există ceva <clears throat> care se face automat și, în fine, n-am încurajat statele membre să redepună proiecte care n-au fost evaluate ca fiind bune. <clears throat> Pentru că primiți ați primit uh, acel teanc de documente după primul apel, dacă motivul pentru care n-a fost acceptat un proiect a fost pentru că n-am avut fonduri, atunci are șanse mari, desigur, acel proiect, dacă e depus din nou, are mari șanse să fie selectat. Dacă proiectul, din potriva, n-a fost bine evaluat în ce privește pertinența sau prioritatea, atunci uh, n-ar uh, merita să fie redepus în mod automat. Acestea fiind spuse, desigur că se va acorda tot mai multă atenție unor legături <clears throat> între rețeaua centrală și restul rețelei, cea cuprinzătoare și una pe care ați calificat-o de rețea de capilare. E un aspect important care va fi mai prezent în planurile de activitate ale coridoarelor, pentru că am cerut coordonatorilor să nu se concentreze <clears throat> numai pe proiecte din rețeaua centrală ca atare, ci să examineze și diversele alte elemente de infrastructură. În cele din urmă, care sunt vitale pentru a utiliza cât mai bine rețeaua centrală. Deci, cu siguranță, o parte a finanțării <clears throat> va fi la intersecția între centru și capilare, în ce privește rețele. În legătură cu situația cu Croația, proiectul așa cum l-ați descris. Eu nu-l cunosc, dar din ce mi-ați spus dumneavoastră, nu pare să fie unul care să se califice pentru al doilea apel, dar va trebui să verific. În orice caz, nu sunt la curent de vreun proiect din uh, Croația care să nu fi fost selectat din cauza unei lipse de finanțare. Probabil că s-a considerat că nu e de calitate suficient de bună ca atare. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Damit hätten wir für Mulțumesc. Cu aceasta am epuizat ordinea de zi azi și de astăzi și ajungem la reuniunea coordonatorilor și de aceea îi rog pe cei care nu participă la această reuniune să părăsească sala și ne revedem mâine la ora 9.